Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi. Haideți să începem reuniunea noastră. Hello. Do you have any remark? Aveți remarci legate de ordinea de zi? Văd că nu e cazul la președintelui acum. Cred că mâine ar trebui să cerem raportorului uh, nostru care se ocupă de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei să ne explice ce, care este situația din Macedonia în urma evenimentelor de la sfârșitul acestei uh, săptămâni problem? Procesele verbale, nu cred că există nici aici probleme. Și ajungem la primul punct de pe ordinea de zi. Un uh, schimb de opinii cu Georgi Margevelașvili, președintele Georgiei. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre pentru a purta această discuție cu noi, înaintea, cu puțin timp înaintea summitului de la Riga. summit care are un rol foarte important pentru statele vecine cu Uniunea Europeană, dar și pentru Uniunea Europeană. În primul rând, dorim să consolidăm drepturile suverane ale națiunilor din acea parte a lumii, drepturi suverane de a își uh, adopta propriile decizii și de a pune în aplicare tratatele convenite, de exemplu, cu Uniunea Europeană. Considerăm că trebuie să vă ajutăm în contextul presiunilor care se exercită în contextul uh, agresiunii unui mare vecin asupra Ucrainei, dar și asupra țării dumneavoastră. Cred că acesta trebuie să fie cel mai important lucru și anume să ne exprimăm disponibilitatea de a ajuta, astfel încât acordurile de asociere și de liber schimb să poată fi puse în aplicare de ambele părți, astfel încât toată lumea să poată profita de procesul de transformare adus de asemenea acorduri, un proces de transformare care permite crearea unui uh, stat de drept, a unui sistem democratic și care să permită un sistem socioeconomic care să oferă o mai bună perspectivă de viață cetățenilor. Cred că vom discuta și aspectul liberalizării regimului vizelor. La ultima întâlnire cu reprezentanții parlamentarilor naționale am convenit să discutăm despre posibilitatea introducerii unor vize care să nu coste nimic pentru tineri din zonele respective, din Ucraina, de ce nu și din Rusia, cu cât mai mulți tineri din Federația Rusă vor vizita Europa, cu atât vor fi mai puțin uh, predispuși să devină victimele propagandei. Deci avem subiecte interesate de discutat, o să vă dau imediat cuvântul, după care o să dau cuvântul domnului Karim, care încă nu a sosit. El este șeful delegației. Aveți cuvântul, domnule președinte. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, este onoare pentru mine să mă aflu aici, mai ales în acest moment, când ne pregătim pentru unul din cei mai importanți pași din politica noastră internă și externă, și anume summitul de la Riga. Și permiteți-mi să vă spun, să vă comunic pe, pe scurt uh, gândurile noastre și opiniile noastre despre acest summit, cum ne pregătim pentru el și care sunt așteptările de la acest summit. În anul 2014, Anul 2014 a fost un an important pentru Georgia, pentru Ucraina și pentru întreaga Europa. Și cred că s-au ridicat întrebări deosebit de importante în anul respectiv, întrebări la care trebuie să găsim într-o formă sau alta un răspuns pe parcursul anului 2015. O parte a răspunsului, din punctul meu de vedere, este strâns legată de summitul de la Riga, de deciziile care urmează să fie luate la acest summit și de răspunsurile prietenilor noștri, aliaților noștri la complicațiile manifestate care au apărut în Ucraina și în contextul parteneriatului estic. Georgia din 2009 uh, participat la parteneriatul uh, estic, imediat după războiul care a avut loc, o perioadă foarte dificilă pentru țara noastră și parteneriatul estic ne-a pus la dispoziție o agendă deosebit de importantă, o agendă pe care am folosit-o în mod activ în ultimii cinci ani. Ce am făcut noi în Georgia a fost să introducem o agendă foarte activă de reforme, am uh, demarat un dialog intens, uh, intensiv cu partenerii noștri europeni și am profitat de acești ultimi cinci ani pentru a ne reforma, pentru a uh, ne dezvolta mai mult societatea noastră, sistemul politic, pentru a le alinia valorilor și obiectivelor din parteneriatul estic. În plus, am declarat foarte clar după semnarea acordului de asociere că perspectiva europeană este cea pe care ne-o dorim, că această orientare culturală, geopolitică, urmată nu doar de uh, unul din guvernele georgiene, este relevantă pentru cultura noastră, pentru societatea noastră în general. În această lumină ne-am uh, pregătit pentru acest eveniment deosebit de important urmând o agendă importantă națională, reflectată de asemenea și în uh, documentele partenerilor europeni. Privind înspre summitul de la Riga, ne așteptăm la un eveniment care va înțelege uh, în mod corect, va descrie în mod adecvat situația din uh, Georgia și va oferi un răspuns clar la întrebările menționate mai înainte. Este vorba de următoarele întrebări. Națiunile care se învecinează Federației uh, Rusă merită oare dreptul de a fi libere și democratice, de a-și uh, decide soarta singură și uh, merită să fie protejate și sprijinite de prietenii lor? Apoi, cum vom reuși să construim un viitorul celor două blocuri economice care au reprezentat o divizare între țările, cele șase trei uh, țări participante la parteneriatul uh, estic. În dialogul nostru cu prietenii noștri, cu partenerii noștri, putem să vedem că țările care au semnat uh, acorduri de liber schimb și cele care participă la Uniunea Vamală consideră că există posibilități de colaborare și nu de conflict. Există o legătură aici și cu viitorul Europei, cu stabilitatea Europei. Georgia are un rol important pentru Europa din punctul de vedere al contribuirii la uh, stabilitatea furnizării de energie electrică. Georgia are legături directe la două zone importante, bazinul Mării uh, uh, Caspice, uh, de exemplu, și al Mării Negre. Și ca țară de tranzit, cred că avem un potențial de viitor pentru prietenii noștri, pentru aliații noștri, care sunt de asemenea vecini cu Rusia. Ne-am pregătit, cred, cred eu, foarte bine pentru summitul de la Riga și considerăm că acest summit, dar și alte evenimente, vor contribui la dezvoltarea viitoare a Georgiei, la consolidarea drumului înspre Europa a Georgiei, astfel încât într-o perspectivă de viitor, Georgia să poată deveni membru al Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Are cuvântul domnul Mami Kins acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, este onoare să vă spun bun venit la Comisia FET a Parlamentului European. Este o mare plăcere să văd că acordul de asociere între Uniunea Europeană și Georgia, ratificat în decembrie anul trecut de către Parlamentul European, este pus în aplicare. În urmă cu două săptămâni am vizitat personal Georgia și am uh, observat cu plăcere faptul că oamenii, cetățenii obișnuiți din Georgia deja profită de această apropiere a Georgiei de Uniunea Europeană. Am luat notă cu plăcere de asemenea de faptul că procesul de reformare în Georgia este în desfășurare și v-aș uh, recomanda, dacă îmi permiteți acest lucru, să nu opriți, să nu puneți capăt acestui proces de reformă, pentru că toate reformele uh, puse în aplicare până acum într-un ritm accelerat atât de guvern cât și de cetățenii uh, Georgiei nu sunt reforme doar de dragul reformelor, ci sunt investiții în viitorul generațiilor viitoare. Deci vă mulțumesc din nou și mă bucur că ați venit la comisia noastră. Domnul Preda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte Margelașvili, în primul rând aș vrea să vă exprim, să-mi exprim mulțumirea pentru faptul că ați venit astăzi aici în fața Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul European în această perioadă atât de tulbure pentru vecinătatea noastră. Mai mult decât niciodată trebuie să demonstrăm cât de importantă e relația dintre UE și Georgia pentru ambii parteneri. Ca mulți politicieni din PPE, sper și eu ca summitul de la Riga să confirme voința noastră de a aprofunda această relație, de a merge dincolo de situația actuală. Acest summit a generat multe tensiuni și conflicte în vecinătatea noastră. Rusia, considerând că e vorba de o amenințare la adresa influenței pe care o are în zonă. Ucraina, Moldova, Georgia sunt țări care s-au implicat foarte mult și Aș vrea să știu cum e percepută Rusia în ziua de astăzi uh, în Georgia. Am văzut că recent ați declarat că Rusia e o mare amenințare pentru securitatea dumneavoastră, însă ar vrea să știu dacă există un consens în rândul elitei politice din Georgia în această privință. Și o altă uh, întrebare. Politica internă din Georgia. În luna martie, în discursul privind starea națiunii, ați evocat faptul că o problemă gravă e paralelismul sistematic, expresia dumneavoastră, a structurilor decizionale. Ceea ce înseamnă că nu se poate stabili cine deține răspunderea <laughs> pentru diferite aspecte și politice. Asta e foarte îngrijorător. Uh, mai ales din uh, punctul de vedere al relațiilor interinstituționale. Deci mi-aș dori mai multe informații în legătură cu acest lucru și încă o dată vă mulțumesc. Dziękuję panie przewodniczący. Też ogromnie się cieszę z obecności pana. Vă mulțumesc. Mă bucură faptul că președintele Georgiei a venit la Parlamentul European, o instituție pentru care independența Georgiei este deosebit de importantă, de curând am adoptat o rezoluție în care insistăm asupra importanței respectării independenței uh, statelor care, a căror suverenitate este eventual amenințată. Să ne gândim la teritoriile ocupate din Georgia. De curând am fost neliniștiți de vești referitoare la mișcări de trupe care au loc în Abhazia, o regiune care, cu excepția Federației Ruse, nu este recunoscută de aproape niciun alt stat. Și, stimată domnule uh, președinte, aș dori să vă întreb dacă dispuneți cumva de informații referitoare la situația actuală din această regiune, ce se întâmplă cu aceste regiuni. Știm și v-am spus cât de importantă este independența Georgiei pentru noi și ne dorim să se înregistreze o evoluție democratică și pașnică în Georgia. Însă știm că în ultimele săptămâni, în ultimele luni, se a apărut această problemă a selecționării anumitor uh, probleme, anumitor, anumitor uh, teme care sunt discutate și care nu, am dorit să existe o relație cât mai armonioasă între opoziție și cei care se află la putere, pentru că o asemenea relație armonioasă între putere și opoziție garantează o evoluție democratică și una uh, stabilă și, să, și combaterea influențelor externe. Vă mulțumesc, domnule președinte, și liberalii salută prezența Georgiei la Parlamentul European. Sunteți una din cele mai uh, vechi națiuni de pe pământ și aveți dreptul de a vă lua propriile decizii uh, suverane. Și alte state au fost invadate de Rusia, ca și Moldova și ca Ucraina. Și aș dori să vă întreb dacă credeți că este posibilă o cooperare mai strânsă între toate aceste state afectate în direct de intervenția Rusiei și cum credeți că ar putea arăta o asemenea colaborare mai strânsă? Vă mulțumesc, doamne președinte. Vă mulțumesc. Aș dori să închid acum lista vorbitorilor pentru că do- dorim să începem la 15.45 uh, votul, votarea. Are acum cuvântul doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Eu deja am avut ocazia să adresez întrebări la seminarul foarte interesant pe care l-ați organizat cu ceva clipe în urmă astăzi. Însă cred că ar fi bine dacă ne-ați putea da mai multe lămuriri și în acest for în legătură cu ceea ce credeți uh, uh, cu privire la reforma justiției. Știți că s-a discutat despre acest lucru aici. Ar vrea acum să mă refer la o altă chestiune menționată de dumneavoastră. Ați menționat posibilitatea de a găsi soluții între cele două sisteme paralele. Pe de o parte avem zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, Ucraina, Moldova și Georgia, deci vor fi asociate. Și pe de altă parte avem Uniunea Euroasiatică, o altă zonă de liber schimb. Ce posibilități întrevedeți pentru a reduce tensiunile politice în lumina agresiunii Rusiei asupra Ucrainei? Deci cum puteți apropia cele două sisteme comerciale? Nu spun că N-ar trebui să fiți severi în ceea ce privește sancțiunile aplicate de UE uh, Rusiei. Thank you, Chair. Dear Mr. President, uh, the city... Domnul Lansbergis, mulțumesc. Situația din bazinul Mării Negre s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și în raportul domnului Pașcu arătăm acest lucru. Țările baltice și-au crescut uh, integrarea prin, uh, independența printr-o integrare militară mai profundă între ele și cu alte țări. Credeți că astfel de integrare militară profundă între țările din regiunea dumneavoastră e posibilă sau crearea unui batalion uh, între Georgia, Moldova și Ucraina? Mulțumesc, doamna Fotiga. Mulțumesc, domnule președinte. Excelență, vă urez bun venit în Parlamentul European. Ne bucurăm să-l vedem pe cel mai înalt reprezentant al Georgiei astăzi aici pentru a avea un schimb de opinii cu eurodeputații înainte de summitul de la Riga. Dumneavoastră spuneați întrebarea dacă după prăbușirea Uniunii Sovietice anumite țări își merită libertatea, sau merită să aspire la o independență reală, la stabilitate și la o dezvoltare pașnică? Răspunsul e clar că da. Summitul de la Riga tocmai asta va transmite un mesaj foarte clar întregii luni. și anume că Uniunea Europeană acordă o importanță enormă confirmării uh, independenței țărilor dumneavoastră. Aș vrea să vă împărtășesc și îngrijorările mele cu privire la Georgia. Sunt prietenă de foarte mult timp a țării dumneavoastră. În timpul unei vizite recente m-am uh, întâlnit cu câțiva deținuți foști oponenți, opozanți politici, membrii ai partidului domnului Saakashvili, fostul președinte. M-am întâlnit și cu câțiva avocați. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră în legătură cu perspectivele de reformare a justiției din țara dumneavoastră. Mai ales ce credeți despre metoda detențiilor uh, uh, dinaintea procesului, la care se recurge foarte mult. Arestul preventiv. Da, da. Deci ce uh, se poate întâmpla în această privință? Thank you very much, Mr. President. Uh, Domnul Ostreviciu, Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit în fața Parlamentului European. Gabărgeova la Bruxelles. Vă urez bun venit în limba dumneavoastră. Da, perspectiva europeană e importantă pentru poporul uh, georgian. Mentalitatea oamenilor acordă mare importanță acestui lucru și când te întâlnești cu wow, locuitorii acestei țări, se vede clar către ce uh, bloc tinde acest, puter, acest popor pentru un viitor mai, mai bun. În ceea ce privește cooperarea regională, în Caucazul de Sud există țări cu orientări diferite. Și asta din motive diferite. Și din cauza situației geopolitice de acolo. Ținând cont deci de situația regională, aș vrea să știu ce se întâmplă cu proiectele de cooperare și de infrastructură energetică pe care trebuie să le construiți în această regiune pentru a, controla, a conecta mai bine Caucazul de Sud cu Sudia, cu Turcia, mă scuzați, și alte țări. Ce șanse au aceste mega proiecte să fie dezvoltate? Mulțumesc! President as And a member of European Parliament in the uh, în Parlamentul European, uh, deputații au dreptul la un, răspuns, la un răspuns de un minut. Dumneavoastră trebuie să vă adaptați. Voi încerca să fiu rapid. Întrebările dumneavoastră sunt foarte interesante. și e important să avem un schimb de opinii în legătură cu aceste informații. Relațiile cu Rusia. Încerca să grupez întrebările pe teme. Bineînțeles că Rusia e o amenințare la adresa securității George și la adresa mm, integrității teritoriale și a suveranității noastre. Asta nu s-a întâmplat doar în 2008. Le spuneam colegilor că în anii 90 în Georgia am văzut ce se vede acum în Ucraina, războaie hibride, când s-au ocupat acele două teritorii din țara noastră au rămas uh, ocupate. Iar a, recentele acorduri cu așa zisele guverne din uh, zonele respective au dus la o anexare practic de facto. Am văzut în anii 90, în 2008 și e clar o amenințare. Ce s-a întâmplat în Ucraina a fost practic simțit în carne proprie de georgieni, deoarece parcă s-a repetat istoria pentru ei. Parcă au văzut din nou evenimentele din urmă cu șase ani. Rusia nu a plătit un preț suficient pentru ce a făcut în 2008 și de-aia a fost posibil să se întâmple ce s-a întâmplat în 2014, cu o rapiditate mult mai mare. Au oamenii această senzație de nesiguranță? Da, au. Și bineînțeles, oamenii vor un mesaj clar din partea partenerilor noștri europeni. Merită Georgeniu un mesaj clar în legătură cu dreptul lor de a fi protejați în ceea ce privește opțiunea lor liberă de a face parte din spațiul liber occidental, da, aceste opțiuni ar trebui să fie ascultate, auzite mult mai adesea, uh, cel puțin la fel de clar uh, ca mesajul transmis de uh, Rusia, care spune că fostele republici sovietice sunt o grada lor și că au dreptul să hotărască acolo ce se întâmplă prin mijloace militare. Ce înseamnă asta? Fiecare țară e amenințată militar dacă e un calcul greșit uh, sau vreo nesiguranță, rușii imediat vor interveni pe cale militară pentru a soluționa situația respectivă și pentru a-și impune dorința și vrerea. Acum, în ceea ce privește, și acum vreau să fac legătura cu Uniunea Vamală, Euroasiatică și um, acordul liber schimb cu Uniunea Europeană care ar putea fi soluția. V-am spus care e perspectiva mea. V-am spus că atunci când discutăm cu prietenii noștri armeni și vorbim despre faptul că ei sunt în, uh, vor să fie, uh, sunt în Uniunea Vamală cu Rusia, iar noi vrem să avem un liber schimb, un tratat de liber schimb cu Uniunea Europeană sau când ne gândim la Belarus, ne gândim la toate posibilitățile pentru a crește prosperitatea țărilor noastre și nu pentru a separa și mai mult aceste state. Cine ține cont de uh, chestiunile acestea în mod global, uh, deci de comerț, de coziune, e bine, rușii o fac. Ei au astfel de viziune generală. Și noi nu putem să reacționăm decât dacă agenda noastră europeană va veni mai pozitivă, mai orientată către soluții. În acest context, trebuie luați pași mici și clar, fără o confruntare directă. Fie că e vorba de Georgia, Ucraina sau Moldova, trebuie să arătăm Rusiei, Uniunii Europene și altor țări din parteneriatul răsăritean că paradigma confruntării poate fi Uh, combătută cu o dinamică pozitivă de colaborare între toate aceste țări din uh, această zonă estică a Europei. În ceea ce privește un parteneriat între Georgia, Ucraina și Moldova. E practic un bloc firesc între aceste țări care și-au adâncit relațiile până la nivelul semnării un acord de asociere. Ce perspectivă există aici, deci de a avea un bloc comun? La nivel politic am creat parteneriate, am arătat sprijin explicit Ucrainei, una din cele trei țări, țară care acum e amenințată, supusă la tensiuni grave, și ne-am exprimat aceste și am exprimat acest lucru la toate nivelurile. Ministrul nostru de externe face multe eforturi cu omologii săi pentru a avea un dialog comun și o abordare și un mesaj comun ceea ce face perspectivele acestor trei țări. Uniunile se construiesc prin uh, folosirea avantajului competitiv pe care îl au țările. Noi ne consolidăm relațiile într-un format corect, pe baza sistemului nostru de valori, pe baza unei abordări comune față de viitorul nostru în ceea ce vrește, în ceea ce vrește politica externă. Ne sprijinim de asemenea și uh, domeniul umanitar. Cât despre un parteneriat militar, ar fi mai bine ca Georgia să adere la NATO. Deci e clar că asta ne-ar ajuta mult mai mult să facem față provocărilor din regiune, deci o aderare la NATO. ceea ce privește afacerile interne și politica internă. Și astăzi mi-am împărtășit gândurile și am spus că sunt mândru de agendele, agenda de reformă din ultimii doi ani. Justiția a avut mult de suferit în sistemul nostru democratic și am făcut mari eforturi pentru a avea o reformă mai puternică în domeniul acesta. Dar știți că asta nu se întâmplă ușor, e nevoie de timp, e greu, însă în acești doi ani s-au făcut mai multe progrese. Începem, începem acum reforma parchetului, unul din domeniile cel mai greu de reformat în orice țară și cred că știți la ce mă refer. Procuratura e parte din sistemul de justiție și e nevoie de o reformă cu acordul liderilor politici. Sistemul de curți, de asemenea, trebuie reformat. Avem și a fost deja reformat. E un sistem care nu colaborează suficient de bine cu parchetul. E una din principalele noastre probleme. Și în ultimul element are legătură directă cu mine, în calitate de președinte. Trebuie să vă informez cu plăcere și aici mă bucur că atât eu cât și Parlamentul am reușit să numim președinte uh, curții, judecători care nu au nicio afiliere politică. Deci e un proces în curs. Acum, dacă am probleme, am îngrijorări în legătură cu ce se întâmplă în justiția noastră, da, sigur. Multe probleme au uh, legătură cu arestul preventiv și termenele de arest preventiv. Nu avem timp să discutăm acum despre cazuri concrete, însă eu mi-am arătat îngrijorare. Trebuie să ajungem la niște standarde europene în conformitate cu care nu pot fi ținuți în arest preventiv cei care au comis uh, infracțiuni mari sau nu pot fi ținuți în arest preventiv pentru perioade de peste două luni. Deja am făcut progrese, vă spuneam, în ceea ce privește reforma justiției, dar mai rămân multe de făcut. Am menționat uh, semnarea de tratate. Vreau să le mulțumesc partenerilor și prietenilor care s-au uh, referit la aceste lucruri. În ceea ce privește tratatul semnat de Rusia cu Abhazia, avem un mesaj clar, însă în ceea ce privește tratatul cu Oseția de Sud, am avut, dumneavoastră ați trimis un mesaj clar, ați reacționat practic înainte de semnarea acestui acord care încalcă orice normă de drept internațional. Deci vă mulțumesc pentru sprijin. Asta cu siguranță ținea să vă spun. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru ceea ce ne-ați spus. Parlamentul European uh, va fi de partea dumneavoastră. Ați început reforme de câțiva ani s-a ajuns la rezultate și sper ca țara dumneavoastră să se dezvolte în așa fel încât uh, un acord de asociere și de liber schimb să poată fi pus în practică pe deplin și să poată constitui baza uh, viitoarelor dumneavoastră perspective de aderare la Uniunea Europeană. Summitul de la Riga sperăm noi uh, să fie un eveniment încununat de succes și pentru țara dumneavoastră. Russia or Turkey? Russia. Russia first. Ihr hört? Sorry? Beanie, not now. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, raportul privind Rusia. Domnul Lansbergis, aveți uh, ceva de spus? Doar să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în pregătirea acestui document. Bun. Uh, fiți precaut, uh, adresați mulțumirile la sfârșit. Începem amendamentul numărul 1 din partea raportorului. Ce este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Scholz. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem mai departe. Compromisul 2. De data asta puțin uh, diferită organizarea. Compromisul 2 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cine este pentru compromisul 5? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 232. Și aici. Cine este pentru 236? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. S-a închis votul. 26 pentru 28 împotrivă, două abțineri se respinge. Da. Deci a fost un vot suplimentar pentru dumneavoastră, tot nu au fost suficiente voturi ca să se admită. 258 pentru, 258 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Doriți să verificăm? Dacă îmi dați un whisky, dacă am avut dreptate, s-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 34 împotrivă, se respinge. Compromisul 6. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru două părți. Cine este pentru prima parte? Împotriva abțineri se adoptă partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 296 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 303 pentru, împotrivă, 303 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, oricum s-a respins. Compromisul 8. Mă scuzați, 304 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 314 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 322 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 39 împotrivă, se respinge. 300 nu s-a rezolvat. Compromisul 9. 323 votăm acum. 323 spune președintele. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 346. Pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. 349 Aici așa scrie la mine, spune președintele. Nu, 363. La mine a fost o greșeală, spune președintele. 363 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 394 pentru, împotrivă,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 S-a închis votul. Știam că Sarus Volski are o mare influență. Se respinge. Din cauza vocii lui puternice. Nu? Înseamnă că el a votat greșit, nu? Se adoptă. Da, se adoptă. Patru sute unsprezece. Trei părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Domnule Howard, e prea târziu acum să negociați noul guvern. Compromisul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 462. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 463 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 două părți, prima parte Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 40 pentru 26 împotrivă se adoptă. Amendamentul 79 pentru împotrivă abțineri se respinge. 25. Compromisul 25 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 26. Compromisul 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 29 28. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. 40 pentru, 24 împotrivă, abținere se adoptă. Amendamentul 140 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 154. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. 154. S-a închis votul. 38 pentru, 27 împotrivă se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 1 și 2 pentru. Aici avem Juven și Sarăzvolski. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 38 pentru, 28 împotrivă se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Vot final, vot electronic pentru întreaga capodoperă. S-a închis votul. se adoptă. 53 da, 10 uh, împotrivă, 3 abțineri. Sincere felicitări, domnule Landsbergis, dar felicitări și tuturor colegilor care cu mare seriozitate s-au ocupat în ultimele săptămâni de elaborarea acestui document. Trecem mai departe la raportul privind Turcia. Renata. Mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a atras atenția asupra unei greșeli în lista de vot a PPE rog pe colegi să corecteze. La pagina 34, amendamentul 415, aici este trecut un minus, dar trebuie să votăm pentru. Este vorba despre compromisul 22, adăugând cuvintele valorile și principiile pe care se bazează Uniunea Europeană. Vă rugăm să puneți acolo un plus în lista de vot. It's on the EPP voting list, so I have no... <laughs> Este vorba de lista de vot a PP-ului, deci nu pot să comentez această listă. The EPP has... Președintele. PP-ul nu mai dispune de niciun uh, fax, deci așa a trebuit să procedăm. <laughs> Da- Amendamentul 48 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Verificăm. Foarte bine. Începem foarte bine. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, 29 împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentele 58 și 59. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se, a, se resping. 61 acum. Pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Urmează compromisul 2. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 74. Da. 74. Cine asta pentru? Împotriva. să respingă. Amendamentul 83. Da, 83. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Este respins 26 de voturi pentru, 36 împotrivă, 6 abțineri. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru. La mine e scris amendamentul 91, dar e greșit. 99. Cine este pentru amendamentul lui Gunnar Höckmark? împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm, nu e sigur. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 33 împotriva, se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Să punem la vot amendamentul 107. Amendamentul 107. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. O sută unsprezece pentru împotriva Verificăm. S-a închis votul. 32 de voturi pentru, 34 împotriva, se respinge. 113 acum, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 130 acum pentru, împotriva abțineri verificăm. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 32 împotriva, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 140 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 139 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 141 pentru, împotriva abținări, adoptat în mod surprinzător. Compromisul nou acum. Pentru. Cred că trebuie să Cred că trebuie să supunem la vot și 148, pentru că 140 nu a fost adoptat. Deci supunem la vot 148. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum amendamentul de compromis 9, pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 10, pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 165 ceva nu e în regulă. O 170 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 172 pentru, Verificăm 170. S-a închis votul. 47 de voturi pentru, 18 împotriva, 172 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri să respingă. 173 pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. Die am ist geschlossen. S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 23 împotriva, se adoptă. 174 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 177 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 175, vă rog, din nou să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 176 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 178. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 179, 180, 181 pentru, împotriva, verificăm. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 43 de voturi pentru, 23 împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 196. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Deși cred că a fost adoptat. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 41 pentru, 22 împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 224 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm 224. Kann doch nicht gegen einen Antrag von Rebecca sein. Nu cred că cineva nu e de acord cu un amendament al Rebecăi. I-am și eu înscrișlos. S-a închis votul. 39 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Acum, cele trei amendamente strâns legate. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Abstimmung S-a închis votul. Pentru că am citit toate amendamentele. În mod special pe acesta l-am citit în întregime, care a fost uh, respins cu 32 de voturi împotriva, 32 de voturi pentru. 228. 8 și 229 acum. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Să resping. 230 pentru. Împotriva. Abțineri. Să resping. 231 pentru. Împotriva. Abțineri. Să respinge. 233 pentru. Împotriva. Abțineri să respinge. 234 pentru, împotriva, abțineri, să respinge. Verificăm? Renate, și din partea ta trebuie să primesc un whisky. Poate s-a încheiat. Nu știu cine nu mai vrea să voteze. Ghinionul s-a închis. 3, 20 de voturi pentru, 33 împotriva, respins. 235 pentru, împotriva abținerii, se respinge. 236 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Kompromiss 15. An uh, 29 de voturi pentru, 31 împotriva, să respinge. Compromisul 15 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abținării. Se adoptă. Amendamentul 263 pentru, împotriva, abținări se respinge. Verificăm. Nu vreau să beau chiar atât de mult astăzi. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. trebuie să dau un whisky înapoi acum. Se adoptă. ...271-272 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 273 pentru, împotriva, abțineri se respinge, Amendamentul de compromis 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 282 este caduc. 284 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 287 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 288 pentru, împotriva, abțineri verificăm. 288. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 56 de voturi pentru, 11 împotrivă, se adoptă. ...290 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 293 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 294 pentru, împotriva abțineri se respinge. 295 pentru, împotriva abțineri se respinge. 296 pentru, împotriva abțineri se respinge. 297 pentru, împotriva abțineri se respinge. 299 pentru, împotriva abțineri se respinge, 300 pentru, împotriva abțineri se respinge, 301 pentru, împotriva abțineri se respinge, 302 și 303 pentru, împotriva abțineri se respinge, 304 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 305 pentru, împotriva, abțineri verificăm. Die Abstimmung ist S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 36 împotriva, se respinge. 309 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Mai urmează, urmează acum o serie de, de amendamente. Cine stă pentru 310, 311, 312? Împotriva, abțineri, se resping. 313-314 pentru, împotriva, abținări, se resping. Da, se respinge. 315 pentru, împotriva, abținări, se respinge. 316-317 vot pe părți. Cine stă pentru prima parte? Împotriva abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 30 pentru, 36 împotriva, se respinge. A doua parte, cine stă pentru? S-a deschis votul. A doua parte. Cine stă pentru a doua parte? Împotrivă. Se respinge. A treia parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 318 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 319 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 69. Verificăm. 319. Vă rog să votați, pentru că uneori nu văd uh, care este majoritatea, pentru că nu toată lumea votează. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 36 împotriva, Să respinge. Am ajuns la 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 32 împotrivă, se respinge. Supunem la vot 323, 324, 325 pentru, împotriva abținării se resping. Trei sute douăzeci și șase pentru, împotriva, abțineri se respinge. 327, 28 douăzeci și 28 pentru, împotriva abțineri verificăm. Abstimmung ist geschlossen. A închis votul. 32 pentru, 28 împotrivă se adoptă. 329 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Din fericire s-a respins, pentru că nici n-ar fi trebuit să-l supunem la vot. Rolă 30. 330. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. se respinge. 331 Două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abține, se respinge. 332 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 300 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 334 pentru, nu, se pare că asta s-a rezolvat. 335 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 336 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 337 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 338 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. În cazul acesta, PP-ul trebuie să voteze la unison. S-a închis votul. Treizeci pentru, 36 împotrivă se respinge. 339 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 340 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3, 4, 1, 3, 4, 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 343 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 344 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 29 pentru 32 împotrivă se respinge. Da, votat pentru 344 acum, 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 345 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 369. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 20, două părți, cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, dar verificăm. S-a închis votul. 35 pentru, 31 împotrivă, se adoptă. 370-371, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 372 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 373 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 374 pentru, 373 verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11 pentru 52 împotrivă. 374. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 375 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 376 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 377 și 78, cine este pentru? Împotrivă, Verificăm. Cred că se adoptă. S-a închis votul. 26 pentru 34 împotrivă se respinge. 380-381 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 382 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ultima parte, mai supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar jumătate dintre colegi nu au mai participat la vot. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 20, com, 22, compromisul 22, în trei părți. Cine este pentru prima parte?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 împotrivă, abțineri, se respinge. 417 în legătură cu regulamentul o observație? Stimate domnule președinte, am următoarele observații. Mi-aș dori ca 414 să se supună la vot pentru că nu este cuprinsă propunerea în compromisul 22. Este vorba concret despre o frază foarte importantă în engleză. Soluțiile trebuie să corespundă principiilor. Also dieses ist er- Asta cred că făcea parte din 415. Aici există o trimitere la valorile fundamentale. Deci, cred că vom supute, supune la vot 415, în care veți găsi această trimitere la valorile fundamentale. Cine este pentru 415? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 417 pentru 417. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Se respinge. Amendamentul 422. Amendamentul oral a fost respins. Așa scrie pe, în documentul meu, spune președintele. Bun. Deci, supunem la vot 422 cu amendament oral. Cine este pentru? Da, am greșit, spune președintele. 422 în varianta inițială. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Mergem mai departe. 426. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 428. Pentru? Nu ați fost atenți, îmi pare rău, s-a supus la vot. A fost evident votul. 428 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. patru se pentru Am supus la vot 428 și a fost respins. Vreți să verificăm 428? Verificăm 428. Să închis votul. 30 pentru 34 împotrivă se respinge. Îi rog totuși pe colegi să-și, colegi să-și indice intenția de vot ridicând mâna. 431 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 432. Îl mai supunem la vot. 432. Deci trebuie să supunem la vot 432, pentru că 418, 400, celelalte au fost adoptate, deci 418, 424 au fost adoptate? Bun. Nu. 432 se supune integral la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 434 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 437 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 438 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. doi pentru, împotrivă abțineri, se respinge, 440 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 441 pentru, împotrivă abțineri, se respinge, 275 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Doar în formula care e posibilă după compromisul 13 pentru, împotrivă. Întreb, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3, 4, 5. S-a rezolvat? Da, am spus că s-a rezolvat. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri verificăm. S-a închis votul. 34 pentru, 31 împotrivă se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată, pentru 11. Împotrivă. Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, dar au participat la vot prea puțini oameni. Trebuie să spun că trebuie să vă indicați intenția de vot. Jumătate dintre colegi de la PP nu au votat și v-am rugat de patru ori să ridicați mâna participând la vot. Altfel trebuie să verificăm de fiecare dată. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 și 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, ab, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20, 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26-27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Do compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37-38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, verificăm 40. Imediat vom afla rezultatul. S-a închis votul. 36 pentru 24 împotrivă se adoptă. 41 pentru împotrivă abțineri se respinge. 42 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 24 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru împotrivă abțineri se respinge 51 pentru împotrivă abțineri se respinge vot final vot electronic s-a deschis votul S-a închis votul. Raportul a fost adoptat cu 45 de voturi pentru 6 împotrivă și 12 abțineri. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc raportoarei. De asemenea și raportorilor din umbră, și tuturor celor care prin propunerile de amendament au colaborat. Mulțumesc și pentru voința de a găsi soluții de compromis. Now, is he here? Yes, Benjamin is Where? Over there. Look. I think so, but I'll check right away for you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 Vamos a ir ahora con la segunda consideración de los retos. Dragi colegi, reluăm acum lucrările. Acum vom avea raportul pe Ion privind perspectivele de stabilitate politică în zona Orientului Mijlociu și al Nordului Africii. Am avut 361 de amendamente la acest raport. 5 minute, domnul Vansan Peion ne va prezenta raportul său. Monsieur le Président. Je voudrais d'abord et, brièvement dans les cinq minutes que vous me donnez. Euh, mulțumesc. În cele 5 minute să le mulțumesc raportorilor din umbră de la diferitele grupuri pentru contribuție. Vom încerca să obținem un acord cât mai extins, dat fiind um, uh, faptul că e un subiect destul de delicat și de strategic. Deci noi nu am vrea să fie un prilej de dezbinare, ci din potrivă. Le mulțumesc tuturor deputaților, dincolo de raportori din umbră, mulți colegi s-au adus și au adus contribuția pe o serie de teme și contribuțiile au fost foarte prețioase. Înainte de a ajunge la amendamentele de compromis, vor fi 33 pentru a acoperi cam jumătate din amendamentele înaintate. Deci, în sesiunea plenară vom vedea dacă suntem de acord sau nu cu ele. În primul rând, am făcut adăugiri, așa cum s-au cercetat. Am adăugat Yemenul în momentul în care am demarat uh, lucrurile, nu, nu se inclusese acea informație. De asemenea, am avut o adugire și în legătură cu Tunisia. Majoritatea grupurilor au dorit să se insiste mai mult pe eh, problema drepturilor omului. Subtitlul, subtitlul celei de-a treia părți a fost modificat astfel pentru a spune că nu e vorba doar de a consolida strategia globală pentru democrație, ci și drepturile omului. unele grupuri care a priori nu au aceleași uh, uh, opțiuni, au prezentat o serie de amendamente. Uh, voi încerca să ajung la o înțelegere, bineînțeles, fără să judec uh, a priori pe nimeni. Acum, în ceea ce privește libertățile religioase, eu nu cred că ar trebui să desemnăm aici anumite categorii. În ceea ce privește energia, corupția. Corupția era absentă din raport până acum. În legătură cu o serie de subiecte am reușit să precizăm mai bine intențiile noastre și vreau să vă atrag atenția asupra câtorva elemente dificile și strategice. Pe de o parte, trebuie să fim foarte atenți la formulările noastre în ceea ce privește chestiunea siriană și în ceea ce privește includerea sau nu, în mod temporar sau nu, a trimiterilor a regimului Assad. Au existat mai multe reflexii din partea colegilor, însă și pe plan uh, militar situația a evoluat, deci la fața locului. Au loc negocieri uh, conduse de, de emisarul uh, Denis de Mitsura. Eu cred că ar fi periculos să schimbăm poziția Parlamentului atunci când ar trebui să avem presiuni diplomatice și militare uh, la adresa lui Assad. Eu am luat legătura cu responsabilii de la mai multe grupuri și le-am spus că vrem o poziție foarte responsabilă, tot uh, fiind situația actuală. Lucrurile nu cred că ar fi înțelept acum să ne schimbăm noi atitudinea. Am putea să facem mai mult rău decât bine. Un al doilea subiect la care trebuie să fim foarte atenți la discuțiile dintre noi, însă eu cred că aici putem ajunge la un compromis. Situația din Iran. Urmărirea discuțiilor privind uh, domeniul nuclear și, de asemenea, faptul că ne dorim mai multă stabilitate regională și nu greutăți în plus. E clar că aici va trebui să fim foarte, foarte atenți atunci când vom redacta textul. Al treilea rând, unele puncte de vedere au fost foarte diferite și asta ar putea provoca tensiuni inutile, după părerea mea. Tensiuni între o analiză care crede că terorismul are motive socioeconomice și culturale și o altă abordare care se concentrează doar pe securitate. Eu cred că n-am avea nimic de câștigat și v-am spus asta de la prima mea intervenție, există, clar, o mișcare teroristă. Nu trebuie să negăm acest lucru, chiar înainte de apariția Deșului. să Însă există și alte ca, cauze pe care trebuie să le abordăm în spiritul Uniunii Europene, cauze care sunt sociale, economice și culturale. Aici trebuie să facem eforturi pentru a ne apropia perspectivele Bineînțeles, unii susțineau că e uh, un subiect care ține de aspectele socioeconomice și culturale. Alții puneau mai mult accentul pe securitate, deci au fost cele două tabere, practic. Deci, încă o dată, va trebui să dăm dovadă de finețe în ceea ce privește redactarea acestui text. Încerc să uh, avem poziții comune în ceea ce privește anumite conflicte mai uh, îndelungate, cum ar fi cel din Palestina. Avem și conflictul din Sahara Occidentală, însă nu cred că e ocazia să ne dezbinăm din nou între noi. Avem lucruri specifice de făcut în ceea ce este Daeshul și terorismul și revizuirea unei eventuale strategii globale a Uniunii Europene um, e ceva ce ne dorim în această zonă. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare și voi face toate eforturile pentru ca toată lumea să se regăsească în cea mai mare în măsură posibilă în acest raport. Vă mulțumesc, domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă exprim în numele doamnei Mănescu, care este raportorul din umbră din partea PP-ului și mm, care nu poate să fie astăzi aici. Doamna Mănescu, în primul rând, dorește să-l felicite pe raportor pentru eforturi și pentru munca dumnealui. Dumnealui apreciază uh, modul în care uh, au colaborat. M-a rugat să subliniez câteva elemente care se bucură de sprijinul grupului nostru. În primul rând, ideea că Uniunea trebuie să ușureze dialogul regional, rugând toate părțile implicate, și mai ales Arabia Saudită, Iranul și Turcia, să facă eforturi. În al doilea rând, doamna Mănescu spune că trebuie să punem capăt cât mai urgent finanțării uh, statului islamic, finanțare făcută de toate entitățile din regiune. Trebuie să introducem un sistem de uh, penalizare care să fie eficient, sistem uh, sub uh, egida Ligii Arabe. De asemenea, există, e important să existe mai multe inițiative din partea Uniunii Europene. O să citesc în engleză, totul e pregătit în engleză. Uh, deci să sprijinim uh, proiectele de capacitare, promovarea uh, cooperării internaționale, să ținem cont de factorii de criză, consolidarea parteneriatelor cu țări uh, cheie, cu țările din Liga Arabă, cu Organizația de Cooperare Islamică, Uniunea Africană și alte organizații regionale, cum ar fi G5 Sahel. Dat fiind spiritul de echipă foarte bun, salut și eforturile făcute din, de anumite țări în ceea ce privește probleme de securitate. Mă refer la Maroc. Cu siguranță vom colabora foarte bine pentru finalizarea amendamentelor de compromis. La ce a spus domnul Peion, aș adăuga și eu că e important să avem un compromis cu privire la Siria cu privire la formularea referitoare la Siria. Există, bineînțeles, anumite puncte de vedere diferite, asta e clar, însă eu sunt sigur că vom reuși să găsim un bun compromis. Deoarece trebuie să fim coerenți față de uh, documentele noastre anterioare și de asemenea în celelalte privințe puse în discuție de domnul Peion sperăm să avem o poziție cât mai uh, cuprinzătoare din partea Parlamentului, uh, o poziție puternică și nu una care să uh, ne slăbească puterea la negocieri. Acum, în numele GUE mă voi exprima eu. În primul rând îi mulțumesc raportorului pentru munca făcută și noi vom încerca să ajungem la o înțelegere cu ceilalți când e posibil, însă vom ține întotdeauna cont de viziunea noastră, de modul în care vedem noi lucrurile. Noi ne dorim o bună vecinătate în această regiune. Trebuie să se soluționeze problemele prin respectarea suveranității. Noi ne opunem standardelor duble în ceea ce privește drepturile omului. De e importantă soluționarea conflictului din Sahara Occidentală. E singurul conflict semnalat ca atare de ONU. Mai e și conflictul din Palestina, un conflict care practic dăunează foarte mult geopoliticii din regiune. În cazul Siriei, sprijinim munca domnului Mistura am făcut asta uh, dând dovadă de flexibilitate în alte cazuri, cum e Iranul. Poate că și guvernul Siriei ar trebui să participe la găsirea unei probleme. Și ca să închei, uh, referindu-mă la ISIS, trebuie făcute presiune asupra Arabiei Saudite, asupra Turciei și asupra altor țări pentru a nu mai finanța direct sau indirect acești teroriști. Vă mulțumesc. Domnul Smith are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-l felicit pe Vansa, să-i felicit echipa pentru stilul deschis de a lucra. Cred că vom ajunge la un compromis. Îi felicit uh, membrii echipei pentru disponibilitatea lor. Salut comentariile privind corupția. Important să menționăm asta. Toate amendamentele noastre vor să se contextualizeze amenințele de securitate Eu înțeleg care e perspectiva altor grupuri cu privire la securitate. Noi vrem să lărgim lucrurile, să înțelegem care e uh, fundalul, de ce au apărut aceste probleme referitor la ISIS. Și asta trebuie văzut într-un context. E mai degrabă un simptom decât un jucător. Și referitor la terminologie, cum să numim acest fenomen. Unii spun că ar trebui să spunem Daesh, alții ISIS, poate, eu aș spune statul islamic, nu știu, poate să ne coordonăm cu terminologia folosită de Consiliu. Acum, primăvara arabă și efectele asupra populațiilor, nu asupra regimurilor. Amendamentul 65 avem de asemenea și amendamentul 334 uh, referitor la corupție, amendamentul 140 privind faptul că societatea civilă trebuie să joace un rol uh, atât în statele respective cât și în regiune important să există apărători ai drepturilor omului și ne gândim mai la societatea civilă. Ei sunt practic principalul nostru aliat și ne temem că în unele țări din regiune s-au folosit greșit legile antitero pentru a limita și distruge asociațiile de uh, activiști pentru drepturile omului. Eu cred însă că avem o bază bună de la care putem porni pentru a găsi un compromis. Vă mulțumesc, domnul Hovei, care cuvântul acum. Mulțumesc și eu îl felicit pe colegul uh, Vincent Peion E un raport foarte important pentru comisia noastră. Cred că ne conduceți către o rezoluție care s-a bucurat de sprijin larg, sper, și să aibă și un efect uh, important. Vreau să Vă felicit pentru ce ați scris în legătură cu parteneriatele uh, cu țările din uh, Liga Arabă, sprijinirea progreselor de pace. Sunt de acord de asemenea cu dumneavoastră în ceea ce privește faptul că nu ar trebui să cooperăm cu Assad, ar fi foarte periculos să ne revizim atitudinea în contextul acestei rezoluții sau în alt context. De asemenea, pe bună dreptate spuneți că trebuie să acordăm mai mare atenție crizei refugiaților. Deci, raportul conține foarte multe elemente bune și aștept să colaborăm mai strâns pentru a consolida anumite elemente, cum ar fi relația între uh, emisarii noștri și reprezentanții noștri acolo și ministrii de externe ar trebui să avem o poziție mai puternică și pentru un altul reprezentant. Ar trebui de asemenea să se implice și ministrii de externe, așa cum cereți dumneavoastră, însă trebuie să găsim formularea corectă. În mod explicit, am putea de asemenea să ne referim la combaterea propagandei uh, jihadiste. Ar trebui să spunem că nu avem aici un conflict de civilizații, să spunem asta clar în text pentru a transmite un mesaj clar musulmanilor din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene în ceea ce privește supravegherea frontierelor. Spunea niște lucruri foarte bune, s-am putea fi mai expliciți, am putea vorbi despre re Uh, de, despre faptul că ar putea fi folosite din nou misiunile uh, la frontieră. Acum, în ceea ce privește asistența umanitară și opoziția din Siria, știu care sunt intențiile dumneavoastră, însă să fim atenți că în anumite părți se spune că asistența umanitară trebuie uh, Uh, oferită uh, indiferent de obiectivele politice. Să e un text destul de alunecos, care dă loc la interpretări. Eu înțeleg ce dorește să spună raportorul. Referitor la dezvoltarea economică, am putea face o trimitere specifică la legătura între subdezvoltare, instabilitate și conflicte. Cred de asemenea că textul privind migrația. Deci, deocamdată e cam uh, uh, insuficient, deci ceea ce se spune despre migrație. Poate ar trebui să spunem mai multe, mai ales în contextul crizei din Marea Mediterană. Sunt dispus să colaborăm pentru orice, orice uh, sugestie. Uh, E important de asemenea să vorbim și despre măsurile de combatere a terorismului. Noi trebuie să le dovedim țărilor din regiune că nu ne interesează doar aceste probleme din prisma noastră, din perspectiva noastră, doar că ne temem de migrație, ci pentru că vrem să sprijinim prosperitatea, stabilitatea, bunăstarea și drepturile populațiilor din aceste țări. Astea sunt principalele noastre uh, obiective și de multe ori am fost practic uh, criticați pentru asta și înțelegi greșit. Deci, de e necesar să avem amendamente în această direcție. Însă raportul e o bază bună de discuții. Avem și un grup de lucru privind Orientul Mijlociu și Nordul Africii și vă sprijin domnule raportor, pentru uh, tot ce ați făcut. Mulțumesc, domnule Howitt. Domnul Peion acum va încheia discuțiile. Mulțumesc, dragi colegi. Ca să fiu succint, v-aș spune că majoritatea îngrijorărilor pe care le-ați prezentat astăzi aici, întâi, domnule Preda, deci sunt îngrijorări de care eu țin cont, deoarece știu că trebuie să ajungem la un compromis. Avem, bineînțeles, partea centrală, scheletul central al raportului, așa cum l-a prezentat domnul Hovid din nou, și anume implicarea statelor Uniunii Africane, Ligia Arabia, Consiliului Golfului, pentru a putea găsi o soluție și pentru a aborda problemele. Deci în raport punem accentul pe acest element. E important să găsim interlocutori, să-i facem legitim, să ne asigurăm că fiecare își asumă răspunderea și să colaborăm cu cât mai mulți actori cu putință. Finanțarea, problema ă, finanțării s-a consolidat. Noi, există, deci avem posibilitatea de a cere o supraveghere și un control mai exact și chiar impunerea de sancțiuni asupra celor care, domnule președinte din partea GUE, uh, pot finanța terorismul. Știm că în ultimii ani au existat uh, mulți uh, participanți care practic au avut un joc dublu aici. În ceea ce privește Marocul și Tunisia, deja am adăugat aici uh, niște elemente. Bineînțeles că trebuie să încurajăm pe toți cei care se implică. Primirea unei delegații libiene de către Maroc, de exemplu, e ceva ce merită salutat. Domnule președinte, în legătură cu subiectele abordate, revin asupra ideii. Dacă vrem să reamintim care sunt pozițiile noastre, mă gândesc aici la Sahara Occidentală sau la Palestina, noi sprijinim efortul de pace, rezoluțiile ONU, de asemenea dorința de a avea două state cu granițele din 1967 între Israel și Palestina. Bineînțeles, fiecare trebuie să dea dovadă de uh, eforturi. Israel nu trebuie să mai facă colonii, palestinienii nu trebuie să mai facă provocări. Da, sunt pentru menținerea poziției noastre de obicei, însă, bineînțeles, știți că în Parlament uh, există unii care au uh, o perspectivă, alții una cu totul diferită. Eu nu cred că ar trebui să evităm subiectele, însă e un raport care, pe lângă alte rapoarte, abordează niște subiecte foarte dificile. Subiectul acestui raport este să avem o strategie globală, așa cum au reamintit și colegii. Iar strategia asta globală nu se poate concentra doar pe securitate. Deci să nu uităm asta. Trebuie să ne asumăm răspunderea, însă chiar și în ceea ce vește politicile noastre din trecut, trebuie să măsurăm ce s-a făcut. Au existat texte diferite, amendamente foarte diferite. Cu toții uh, știm că nu e cazul să cerem uh, un mea culpa din partea Uniunii Europene în 25 de aliniate. Știm perfect că n-am făcut tot ce trebuia. Ceea ce vește follow-up-ul structural la primăvara arabă, știm că nu s-a dat așa cum trebuie, e drept, însă trebuie să spunem lucrurile într-un mod uh, care să nu ne dezbine în acest text. Eu cred că putem face progrese cu privire la îngrijorările dumneavoastră uh, împreună. Domnule Smith, am lucrat foarte mult împreună. De la început v-ați prezentat uh, îngrijorările. În ceea ce privește corupția, da, e important mai ales pentru a înțelege contextul, pentru a înțelege ce se întâmplă cu finanțarea terorismului. Am spus deja că eram de acord. Acum, ceea ce privește includerea și altor cauze, vorbeam de un echilibru. Nu avem cum să credem că doar din cauza unor dificultăți sociale sau din cauza lipsei noastre de acțiune ar apărea terorismul. Nu, e o problematică mult mai amplă. Avem și un trecut al mișcării teroriste care a început deja de ceva timp. Acum, implicarea societății civile. Se pune mai mult accentul pe ea, la fel ca și pe drepturile omului. De aceea cred că putem reformula textul începutul celei de-al treilea părți putem modifica și titlul pentru a include un spectru cât mai larg de uh, preocupări. Domnul Howitt a insistat asupra problemei refugiaților. Da, e foarte important. Și dumneavoastră, domnule Preda, spunea despre asta. Când ne uităm la ce se întâmplă pe termen uh, mediu și lung, deci nu trebuie să vorbim doar la urgențe despre ce se întâmplă în Marea Mediterană. Ar trebui să avem altfel de angajamente și o mm, atitudine pe termen lung. Acum, în ceea ce privește eforturile în altei reprezentante și echilibrul între statele membre, am văzut de mai multe ori că pot exista concurențe inutile chiar și neplăcute. Da, e o problemă foarte dificilă, dezbătută în sânul unor grupuri, însă eu cred că comisia noastră își dorește o politică externă și de securitate comună, care să fie conturată într-un anumit fel și care să exprime vocea Uniunii Europene la nivel internațional. Dar, da, poate trebuie rescris alineatul în ceea ce privește colaborarea între înalta reprezentantă și ministrii de externe. Acum, domnule Howitt, Poate că avem anumite formulări mai bruște, mai dure. Și domnul Preda vorbea despre asta. Deci trebuie să combatem uh, plecarea multor tineri din Uniunea Europeană pentru a lupta în, în Siria. Deci ar trebui să dăm, să facem toate eforturile pentru a explica populației care sunt eforturile depuse de Uniunea Europeană în regiune E important de aceea să încercăm să găsim o strategie globală. Dialogul cultural, dialogul religios, cultural, educativ uh, trebuie accentuat, precum și respectarea drepturilor minorităților, pornind de la argumentele date. Deci să facem toate acestea pentru a combate ideea unui șoc al civilizațiilor referitor la Siria, la cauzele terorismului, la problema nucleară din Iran. Am încredere în munca pe care o putem face împreună și îmi doresc să ajungem la o propunere care să fie votată mm, uh, masiv de eurodeputați. Deci doar așa putem fi ascultați. Știți câtă dezordine domnește acum, uh, câtă nesiguranță, de aia e important ca Parlamentul European să fie unit și să-și facă auzit glasul cât mai clar. Vă mulțumesc, domnule Peion. Acum vreau să salut o delegație din Parlamentul Marocan care ne vizitează astăzi. Cu siguranță urmăriți cu interes acest raport. Probabil vi se pare interesantă dezbaterea pe care o avem. Raportul va fi votat pe 11 iunie, Comisia AFET, după aia va merge în plen. Încheiem, ne vedem pe 27 mai în aceeași sală.